Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Într-o prima parte a acestei reuniuni îmi uh, revine plăcerea și onoarea de a conduce lucrările, având în vedere că domnul președinte de Castro uh, întârzie, sper, nu pentru foarte mult timp. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea agendei. Uh, grupul PPE a solicitat retragerea punctului 5 de pe agendă acest punct 5 fiind adoptarea unei întrebări orale cu privire la importurile de carne de vită din Brazilia. Coordonatorii vor aborda acest subiect în cadrul uh, reuniunii pe care o vor avea după încheierea ședinței noastre. Aș vrea de asemenea să vă informez cu privire la faptul că Consiliul va consulta în mod oficial Parlamentul în cursul acestei săptămâni cu privire la o nouă propunere a Comisiei privind modificarea regulamentului Organizației Comune de Piață în ceea ce privește criza laptelui. Comisia va solicita ca acest dosar să fie tratat în procedură de urgență. De aceea sugerez adăugarea acestui dosar la agenda pentru un schimb de puncte de vedere. Vom discuta și vom decide asupra solicitării cu privire la această procedură de urgență în cadrul unei reuniuni extraordinare la Strasbourg lunea viitoare, deci în data de 19 octombrie 2009. Dacă membrii sunt de acord, considerăm agenda adoptată cu această modificare. Cu titlul de informație, toate limbile sunt disponibile în cadrul uh, reunii noastre de astăzi. De asemenea, vă informez că reuniunea de astăzi va fi transmisă prin internet. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, agricultura durabilă și conservarea solului, așa numitul proiect SOCO. Acest uh, proiect are ca obiective îmbunătățirea nivelului de înțelegere a interacțiunii între practicile din domeniul agricol și conservarea solului, evaluarea cadrului reglementar și a politicilor bazate pe stimulente, identificarea necesităților și a posibilelor lipsuri în privința reglementărilor existente și furnizarea de informații către actorii decizionali. Îi spun bine ați venit domnului Hubertus Gay, de la Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective al Centrului Comun de Cercetare din Sevilla, și de asemenea domnului Luca Montanarela de la Centrul Comun de Cercetare din ISPRA, care ne vor prezenta astăzi rezultatele proiectului Agricultura durabilă și conservarea solului, un proiect care a fost inițiat de către Parlamentul European. Domnule Ghei, aveți uh, cuvântul. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Luca Montanarela și împreună cu colegul meu, domnul Gai, vom prezenta comisiei dumneavoastră principalele rezultate ale proiectului SOCO. Este un proiect a, uh, condus de două institute comune de cercetare, cel din Sevilla și cel din Inspra. Eu lucrez la Istra, colegul meu gay la Sevilla. Voi face prima parte a prezentării, după care îi voi da cuvântul colegului pentru a trage concluziile finale. Care este scopul acestui proiect? Să vedem care este situația degradării solului în Uniunea Europeană, să încercăm să venim cu niște soluții pentru problemele de degradare ale solului în Uniunea Europeană și din perspectiva diferitelor practici agricole. În prezentarea mea vă voi spune care este situația actuală a degradării solului după rezultatele proiectului SOCO și de asemenea vom face o scurtă trecere în revistă a practicilor de conservare și a sistemelor de conservare disponibile. După aceea îi voi da cuvântul colegului meu pentru a vă spune care sunt principalele rezultate și principalele măsuri care pot fi luate în Uniunea Europeană pentru a avea niște practici care să ducă la conservarea solului. Care este starea actuală a degradării solului? În 2006, Comisia a prezentat o comunicare Parlamentului și Consiliului în care s-au identificat principalele procese care au loc în Uniunea Europeană la nivel de soluri și care provoacă procese de degradare în Uniunea Europeană. Aceste procese, bineînțeles, nu țin doar de practicile agricole, Însă cele mai strâns legate de agricultură sunt eroziunea solului, un fenomen larg stă, um, extins în Europa, cum ar fi de asemenea declinul conținutului de materie organică, compactarea solului și alte procese care sunt în curs și care au o legătură directă sau indirectă cu agricultura, cum ar fi salinizarea și acidifierea solului în anumite părți, impermeabilizarea solului din cauza infrastructurilor de locuințe, poluarea, contaminarea locală și cea difuză și, în sfârșit, dar nu în cele din urmă, alunecările de teren care duc și la pierderi de vieți omenești, un proces uh, relevant de degradare a solului în Uniunea Europeană. Acest proiect, bineînțeles, nu a avut în vedere toate aceste procese, s-a referit mai ales la cele care țin, care au legătură directă cu agricultura, salinizarea, compactarea solului, printre altele. În primul rând, să vedem un lucru. Degradarea solului nu se întâmplă la fel peste tot în Uniunea Europeană. Există zone mai afectate decât altele. De aceea avem nevoie de o cartografiere a acestor uh, procese. S-au făcut uh, hărți pentru a vedea care este riscul de degradare a solului în Uniunea Europeană, vedeți zonele care pot suferi cel mai mult de pe urma eroziunii prin apă. În roșu sunt zonele din uh, zona mediteraneană care sunt supuse la un risc crescut de eroziune. S-a evaluat de asemenea și conținutul de carbon organic într-un strat de 30 de centimetri de sol doar agricol. După cum vedeți, există o tendință din nord spre sud. Se știe că atunci când clima este mai rece și mai umedă, conținutul de materie organică este mai crescut. Și cu cât ne îndepărtăm spre sud, materia organică scade. Ce a fost interesant este să vedem ce se întâmplă și cu puțurile de carbon. Știți că în Uniunea Europeană există în jur de 70 de gigatone în cele 27 de state membre. Știm că acest carbon organic uh, duce la un echilibru în interiorul solului, am arătat că atunci când începem la o scală nominală de 100, nivelul de carbon înainte de conversia solului, deci înainte ca solul să fie folosit pentru producție, deci e vorba de starea naturală a solului, deci după ce se începe agricultura, se crește mineralizarea acestui carbon organic și se ajunge la un nou echilibru care depinde de noile sisteme agricole care sunt uh, mai stabile sau nu în funcție de existența sau nu a, sistem, a um, eroziunii. Am încercat să vedem ce tehnici pot fi folosite și propuse în Europa sau care sunt deja folosite pentru a readuce nivelul de carbon organic la un nivel mai ridicat prin practici agricole, pentru ca acest carbon să ajungă la un nivel optim, stabil Știm însă că există și tehnologii care pot uh, crește conținutul de carbon peste nivelul uh, stabil. Prin acest proiect am uh, evaluat două sisteme de agricultură, sistem care folosește puțin arat sau nu recurge deloc la arat, deci care nu care limitează demineralizarea carbonului organic. De foarte multe ori, acest sistem lipsit de arat sau cu arat redus conține un sistem de rotație a recoltelor. Celălalt sistem este sistemul de agricultură biologică. De asemenea, am analizat diferite practici, cum ar fi rotația culturilor, culturile intercalate, bilonarea, aratul în profuzime, agricultura de contur. De asemenea, am văzut care sunt infrastructurile de peisaj mai um, uh, stabile, cum ar fi zonele tampon sau terasele. De asemenea, am văzut și schimbările care pot fi făcute, de exemplu, în agrosilvicultură sau în ceea ce privește pășunile. Din punct de vedere economic, dar și de mediu, am analizat toate aceste chestiuni. În primul rând, agricultura de conservare. După cum știm, aceasta aduce multe beneficii. Producția agricolă duce la conservarea solului, limitează eroziunea și scăderea de carbon organic din sol. Însă, de asemenea, poate duce și la reduceri de costuri pentru agricultori și la recolte mai uh, bune. Prin agricultura biologică se reduce riscul de contaminare a solului pe, cu chimicale. Există o nișă de piață specială pentru aceste produse, deci nu se folosesc factori de producție chimici, însă aceasta duce la o producție mai scăzută, bineînțeles. În ceea ce privește aceste două abordări, au, bineînțeles, și probleme. Sunt niște sisteme de agricultură complexe care au nevoie de o implementare tehnologică, costurile de conversie sunt ridicate, perioada de conversie este îndelungată și este nevoie mai ales de adaptare la nivel local în întreaga Uniune Europeană. Prin proiect s-a revizuit și eficacitatea acestei conversii ne-am dat seama că în uh, câteva zone testate, zone pilot, ne-am dat seama că faza de tranziție de la un sistem convențional, la, de la agricultura de conservare, în stadiul inițial duce la o reducere a producției și a profiturilor pentru agricultori. Este poate unul din motivele pentru care aceste tehnologii nu au uh, fost atât de, de adoptată de către agricultori. În cea de-a doua fază crește producția și în ultima fază cresc și profiturile pentru agricultori. După cum spuneam, am revizit o serie de practici uh, agricole, nu voi intra acum în detalii. Avem date privind culturile intercalate, privind uh, bilonarea, ratul în profunzime, agricultura de contur, agro-silvicultura, zonele tampon și terasarea. Deci am încercat să vedem cât de eficiente sunt aceste practici pentru conservarea solului. Unele, bineînțeles, au fost folosite tradițional în anumite părți din Europa, cum ar fi terasarea, care este o practică extinsă în zona Mediteranei în, sau și în alte sisteme agricole. În ceea ce privește concluzia pentru prima parte, uh, Rezultatele proiectului ne-au arătat că există foarte multe tehnici pe care le pot folosi agricultorii pentru a conserva solul. Există și alte tehnici care nu au fost revizuite în cadrul acestui proiect. Există clar uh, avantaje și dezavantaje, trebuie adaptat acest sistem, nu există o soluție pentru toată lumea, ci e nevoie de soluții la nivel local. În ceea ce privește agricultura de conservare, este o tehnologie promițătoare, însă este nevoie de niște investiții inițiale foarte crescute de cunoștințe specializate și de eforturi de adaptare pentru a evita o utilizare excesivă de substanțe chimice. De asemenea, e nevoie și de o anumită perioadă de tranziție până la obținerea unei anumite stabilități. Acum îi voi da cuvântul colegului meu. Continuing uh, from this, um, we have to... Trecem mai departe. Um, pentru a studia politicile pe care le avem la dispoziție, pentru a vedea cum putem uh, îmbunătăți situația din punctul de vedere al mediului. Avem nevoie de anumite puncte de referință. Este foarte important să avem un nivel de referință obligatoriu. Deci, uh, toată lumea ar trebui să satisfacă aceste condiții de referință, dar, bineînțeles, obiectivul trebuie să fie superior. Lucru care se poate reflecta și în tipul de măsuri care sunt uh, aplicate. pot fi măsuri obligatorii și, de asemenea, stimulente um, materiale sau alte tipuri de stimulente. De asemenea, um, trebuie să se facă informare, um, să se sperească conștientizarea posibilităților uh, de către cei care pot pune la aplicare aceste politici. Elementele obligatorii regulamentul 73 din 2009. E vorba uh, de uh, ecocondiționalitate. Există anumite condiții uh, de uh, gestionare obligatoare prin statut, precum și necesitatea de a păstra terenurile în condiții uh, bune din punctul de vedere al agriculturii și mediului. Adică trebuie să se evite eroziunea solurilor, solurilor, declinul uh, materiei organice din soluri, uh, distrugerea solurilor, deteriorarea habitatelor și gestionarea rezervelor de ape. Um, iar o măsură voluntară bazată pe stimulențe este regulată regulamentul privind dezvoltarea rurală. Iată, politica pentru mediu acoperă uh, mai mult, multe elemente, o întreagă gamă de elemente. Um, cu albastru uh, avem uh, legăturile dintre aceste texte și obiectivele, um, obiectivele lor. Acestea trebuie să fie legate de domeniul protecției solurilor. Pe următorul slide avem uh, obiectivele, evitarea eroziunii uh, prin apă și altele și avem diferitele sisteme agricole, diferitele uh, metode folosite în agricultură uh, și uh, iată în galben putem vedea care sunt efectele lor um, și dacă le combinăm cu programele disponibile din punctul de vedere al măsurilor în favoarea protecției mediului în domeniul agricol, uh, vedem cum pot fi uh, acoperite aceste măsuri de politicile respective. Uh, aici putem vedea ce s-a făcut la nivel local, pentru că este foarte important să evaluăm modul în care aceste programe sunt puse în aplicare. Am făcut 10 studii de caz în întreaga Uniune Europene, în 10 state membre, atât în, uh, în atât în vestul Uniunii Europene cât și în est, în nord și în sud și am observat că agricultorii sunt conștienți de provocările cu care se confruntă, dar nu consideră că aceste lucruri sunt atât de urgente. Știu, deci, că se confruntă cu anumite provocări, eh, dar nu își dau seama că e vorba de provocări foarte urgente, care trebuie um, soluționate cât de repede. Uh, Um, deci uh, fac anumite lucruri numai în momentul în care acestea au un efect direct asupra rezultatelor lor. Nu dețin suficiente informații, um, nu au uh, suficiente utilaje și de aceea uh, nu adoptă destul de rapid metodele care pot, fi, pot avea rezultate pozitive din punctul de vedere al mediului. De multe ori uh, este, informarea este foarte importantă. Este foarte important ca agricultorii uh, să știe cum trebuie să facă aceste lucruri. Este evident că trebuie să se facă o evaluare completă a um, modului în care aceste politici uh, sunt puse în aplicare pe teren, pentru că Trebuie să se știe care este efectul unui politici, uh, uh, cât de devreme. Deci, concluziile noastre ar fi următoarele. Există măsuri potrivite, inclusiv uh, mecanisme de sprijin și acestea sunt în general adecvate, dar totul depinde de modul în care acestea sunt aplicate. Ecocondiționalitatea a contribuit în mod clar la crearea unui uh, nivel comun de referință în legătură cu elementele obligatorii în întreaga Uniune Europene. De multe ori, măsuri, măsurile de dezvoltare rurală uh, sunt folosite pentru a îi ajuta pe agricultorii în această tranziție, care este atât de importantă. Deci acest sprijin este necesar pentru a se trece de la un tip de agricultură la altul. De asemenea, uh, difuzarea informațiilor este esențială uh, și ea trebuie folosită pe scară cât mai largă. Lipsește însă coordonarea. Coordonarea cu alte obiective legate de mediu toate aceste abordări ar trebui să um, se regăsească uh, la nivel european, într-o strategie europeană pentru mediu. O parte foarte importantă este diseminarea, pentru că acest proiect a fost uh, inițiat de Parlamentul European, uh, inițiativa domnului Le Foll și s-a dorit o interfață între nivelul uh, cercetării, deci nivelul teoretic, uh, și uh, munca practică organizată de DG Agri. Noi am organizat mai multe ateliere și seminarii pentru a distribui aceste informații. toate studiile de caz sunt disponibile. Avem și alte rapoarte disponibile pe internet încă din luna mai și aceste studii uh, au fost uh, accesate de 15.000 de ori de atunci. Deci, iată, interesul există. Am făcut de asemenea prezentări la conferințe și alte ateliere. Am uh, avem disponibile uh, și fișe informative în toate limbile europene și am observat uh, că fișele în spaniolă, portugheză și spaniolă au fost accesate uh, mult mai mult decât cele în limbile nordice. Deci aceste uh, fișe sunt disponibile online uh, pe site-ul nostru web și conțin informații um, simple, um, rezumate în patru pagini pentru fiecare temă, pe diferitele părți ale proiectului. Vrem să vă mulțumim pentru atenție în încheiere. Eh, Le Foll a chiesto la parola. Stefan. Domnul Le Foll are cuvântul. Stefan. Merci, président, et puis merci Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, mai ales reprezentanților comisiei care ne-au prezentat acest proiect SOCO. Ehm, Parlamentul European a fost eh, cel care a avut inițiativa pentru acest eh, proiect. Catin Ghican și cu mine am eh, cerut comisiei să facă o evaluare și un recensământ al unor noi practici agricole în Uniunea Europeană. E vorba de conservarea solurilor și știm că în Europa, precum și în restul lumii, solurile se degradează. Spun, doresc să spun colegilor că pe planetă solurile folosite pentru agricultură au uh, o grosime de 30 de centimetri în medie. Deci, iată, agricultura folosește solul uh, pe adâncime de 30 de centimetri. Deci, conservarea acestor soli, soluri um, este foarte importantă. Și acest lucru ne-a fost explicat foarte bine de cei care au făcut prezentarea. Există diferite tipuri de eroziune și de degradare a solurilor. În funcție de climă um, mai uscată sau mai umedă, precum și în funcție de tehnicele folosite în agricultură. Și aceste tehnici astăzi pot să degradeze și ele mai mult sau mai puțin calitatea solurilor. Deci, prin proiectul SOCO se analizează pentru prima dată, ținând cont de consecințele climei asupra solurilor și um, se evaluează de asemenea importanța um, conservării solurilor, pentru că acestea uh, pot uh, conserva materiile organice, carbonul organic. Solurile conțin astăzi 70.000 de miliarde de tone de carbon. Uniunea Europeană um, are emisii de 2 miliarde de tone pe an în medie. Deci iată care pot fi consecințele la nivelul, de, la nivelul încălzirii climatice. Deci este un proiect foarte important care pornește de la ideea evitării degradării solurilor și permite, face un recensământ al tehnicilor care ne pot permite să evităm această degradare. Și cele două elemente indicate, pe de o parte agricultura biologică, precum și noile tehnici de conservare a solurilor pot fi folosite în acest sens. În ambele cazuri, este important să observăm faptul că atunci când pornim de la conservarea solurilor, cu aceste tehnici ajungem la noi modele de producție care ne permit să răspundem în mod practic la întrebarea cum trebuie să arate mâine agricultura durabilă. Ce trebuie să facem pentru ca agricultura să aibă o producție, productivitate înaltă, dar să fie și compatibilă cu protecția mediului și cu toți în Parlamentul European sunt de, de acord că trebuie să facem efortul să ținem cont de mediu când se face agricultură și acum trebuie să trecem la acțiuni, și să găsim soluții concrete pe care să le oferim uh, agricultorilor care sunt conștienți, după cum s-a spus uh, în studiu, de provocările cărora trebuie să le răspundă. Când vorbim despre conservarea solurilor, vorbim despre tehnicile de producție de mâine, care ne vor permite să obținem o productivitate, productivitate înaltă, uh, menținând o responsabilitate ecologică ridicată. Acest lucru ni s-a arătat uh, pe graficul uh, care ne-a fost prezentat. E trebuie să integrăm noi tehnici Uh, pentru a ajunge la nivelurile de producție anterioare, dar oferind o durabilitate în timp și o protecție superioară a solurilor. Vreau să mai adaug faptul că vorbim despre protecția solurilor, dar aceste tehnici sunt pertinente și în legătură cu alte domenii și pe viitor, atât Parlamentul cât și Comisia uh, trebuie să abordeze problema agricolă în mod global în relație cu mediul. Nu trebuie să avem o directivă pentru pesticide, după aia una pentru apă, alta pentru soluri și după aceea și așa mai departe. Deci, ca fiecare directivă să se adreseze unei singure probleme, pentru că aceste probleme sunt globale, transversale și trebuie abordate în mod global, transversal. Numai astfel vom putea găsi soluții viabile acesta a fost și scopul acestui proiect SOCO, să se pornească de la degradarea solului, să se ajungă la o dezbatere privind modelurile agricole. Deci, iată, este o primă etapă. Vă mulțumesc pentru um, acest uh, studiu la nivel conceptual, uh, la nivel local, uh, se bazează pe tehnicile folosite la nivel local uh, și le plasează în perspectivă pentru a ne permite să răspundem la adevărata întrebare care ne este pusă, cum ne putem asigura că viitorul agricol, agriculturii ne va permite să uh, ne hrănim, dar și pe de altă parte să avem o agricultură durabilă. Iată, vă mulțumesc încă o dată, după cum am, v-am mulțumit deja, vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest proiect SOCO. Mulțumim, Stefan. Într-adevăr, un subiect foarte important, viitorul agriculturii în Uniunea Europeană. Domnul Martin Husling a cerut cuvântul, vă rog. Ja, ich darf auch der Kommission ganz herzlich danken für den Bericht. La rândul meu aș vrea să îi mulțumesc călduros Comisiei pentru acest raport care ne arată că, într-adevăr, problemele sunt urgente. Dacă ne uităm pe hartă, vedem foarte bine că foarte multe regiuni sunt uh, supuse riscului. Din păcate, Eforturile întreprinse nu dau rezultate în uh, unele cazuri, însă, în orice caz, trebuie să se facă eforturi pentru că este foarte important să se obține progrese în domeniu. Expunerea dumneavoastră a fost destul de rapidă. Ați vorbit, printre altele, despre exploatarea minimă a solurilor, care ar putea fi o soluție. Dacă nu solicitați puternic solurile și în același timp aportul chimic este important, mă întreb dacă nu vom produce pagube mai mari, mai ales dacă se folosesc uh, ierbicide în cantitate mare. Ați uh, schițat un uh, anumit număr de soluții și, uh, printre altele, vorbeați despre agricultura biologică. Poate că aceasta este calea de urmat. Mă gândesc de asemenea la creșterea animalelor. Este o activitate care conduce de asemenea la epuizarea solurilor. Cred că trebuie să se țină cont și de acest aspect. După părerea mea, ecocondiționalitatea nu este suficientă la ora actuală și mai sunt măsuri de luat pentru ca să fie eficace. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss mich leider entschuldigen. Domnul Des, mulțumesc. Îmi cer scuze că am ajuns puțin mai târziu, însă avionul a avut întârziere și, din păcate, nu am putut să ascult uh, prezentările în întregime. Domnul Lefol a ridicat aici câteva puncte importante și aș vrea să mă refer la unul dintre ele, și să lansez un semnal de alarmă. Există mai multe tipuri de soluri, peste 300 de tipuri de soluri și dacă ne uităm la situația din Europa, vedem că diversitatea este foarte mare. Cred că Organizația Națiunilor Unite a publicat un studiu la mijlocul anilor 90 în care încerca să vadă care erau solurile cele mai uh, afectate din întreaga lume și cele mai puțin afectate erau în Europa și cele mai afectate în America de Sud și în America Centrală. Și cred că acest lucru ține foarte mult de structura agriculturii. Există ferme foarte mari cu plantații pe suprafețe foarte mari și sigur că agricultorii care lucrează pe exploatații atât de mari sunt preocupați mai degrabă de profit și mai puțin de consecințele practicilor agricole uh, în, pe o perioadă de 50 de ani. Însă sigur că este important ca o generație să predea generației următoare soluri uh, bune. Și de aceea gestiunea solurilor este foarte importantă. Cred că astăzi dispunem de mijloacele adecvate Există rotația culturilor și multe tehnici moderne. Multe tractoare, de exemplu, au uh, roți uh, foarte late și afectează mai puțin solurile decât uh, tractoarele folosite în trecut. E foarte important, de asemenea, să nu creăm prea multă birocrație în acest domeniu, pentru că nu vom putea rezolva toate problemele cu legislație de la Bruxelles. Și asta pentru că contextul variază foarte mult de la o țară la alta și de la o regiune la alta. Problema solurilor este o problemă națională. Există 27 de state membre cu 27 de legislații și este important ca fiecare stat să se asigure de protecția solurilor în țara respectivă. Eu unul sunt împotriva creării de birocrație de la Bruxelles. Există deja numeroase texte legislative în domeniu. Există legislație cu privire la îngrășămintele uh, care pot fi uh, folosite și uh, anumite tipuri de îngrășăminte sunt interzise de instituția la Bruxelles. Eu cred că agricultorii sunt cei mai îndreptățiți uh, să aleagă uh, metodele prin care să-și cultivă pământul. Și eu uh, am ajuns cu întârziere și și eu doresc să vă cer scuze. Jose Bovei a cerut cuvântul. Vă rog. Oui, je voulais faire... Mulțumesc. În primul rând, vreau și eu să mulțumesc autorilor acestui raport. Vreau să mulțumesc și domnului Stefan Lufol pentru tot ceea ce a făcut cu comisia. Eu aș vrea să revin asupra unui principiu de bază care poate nu a fost enunțat de la bun început, însă care, după părerea mea, este foarte clar. În primul rând, solul nu este un suport, ci este ceva viu. Din moment ce vorbim despre sol, nu ca suport, ci ca un mecanism viu și complex, ei bine, atunci ne schimbăm în mod radical modul în care lucrăm pământul. Cred că e un element important care trebuie menționat. Încă două lucruri. Andaluzia, pe de o parte. Am văzut ce probleme există acolo din cauza unei agriculturi cu sere intensive. Nu doar solurile sunt afectate, uh, Există și probleme legate de pânza freatică, de utilizarea pesticidelor. Să vedem și problema din Franța, monocultura de cereale. O problemă care duce la sterilizarea solurilor, deoarece această practică agricolă nu integrează acea logică a rotației culturilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți și poate că ar trebui să venim cu noi paradigme la nivel uh, global, nu niște paradigme birocratice, ci unele care să țină cont de noile provocări care există în agricultură. Noi am început cu pacul în 1957 pentru a hrăni populația, de aia am făcut această politică comună, pentru a avea niște produse relativ ieftine. Dar situația s-a schimbat și de aceea e nevoie de noi paradigme privind calitatea și privind mediul înconjurător. Ne aflăm practic la două luni de la, înainte de conferința de la Copenhaga și cred că am putea să prezentăm lucrurile sub o lumină mai inovatoare, să spunem că un nou proiect agricol ne-ar permite să răcim planeta. Poate aceasta este noua miză a politicii agricole comune. Vă mulțumesc, domnule Bove, domnul, doamna Dante. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dantan. În urmă, în uh, ultimii 50 de ani, uh, agricultura s-a eliberat oarecum de agronomie. De ce? Deoarece în ceea ce privește cercetarea la nivel agronomic nu s-a prea mai făcut uh, mult, în ceea ce privește pregătirea universitară în domeniu și aceasta a dat înapoi. Eu cred că tot ceea ce ține de soluri este o știință cuprizătoare, deci nu ar trebui să avem doar niște directive verticale, ci o abordare mult mai transversală. De asemenea, ceea ce e valabil în privința solurilor într-o parte nu stă în picioare în altă parte și sunt de acord cu domnul Alberdes. Într-adevăr, ar trebui să evităm să încercăm să soluționăm totul cu o singură abordare. În cadrul politicii agricole comune se vorbește despre faptul că agronomia și protecția solurilor uh, sunt importante pentru viitorul agriculturii noastre în general, indiferent de solurile despre care vorbim. Aveți uh, cuvântul. Vă mulțumesc. Este un studiu foarte interesant Însă nu cred că aceste lucruri ar trebui să fie incluse sub ecocondiționalitate. În Marea Britanie există autoreglementare. Dacă cineva duce la degradarea solurilor pe care le folosește, poate fi evacuat de acolo. Uh, dacă un fermier permite ca solurile să fie erodate de apă și să ajungă pe șoselele publice, va fi amendat, va avea de suferit. Ideea este că cei care folosesc aceste soluri pentru a le menține într-o stare bună au nevoie de anumite ajutoare pentru a putea face acest lucru. S-a vorbit de asemenea și despre materia organică. Eu nu cred că este un indicator fiabil al sănătății solului. Există fenosolurile, de exemplu, care au un conținut mai uh, mare de materie organică, însă există și alte soluri care sunt uh, foarte bătute de vânt și au un conținut de materie organică mult mai scăzut. Multe soluri productive au puțină materie organică și dacă vrem să creștem materia organică, de exemplu, ari paiele în loc să le uh, arzi, se schimbă situația. De exemplu, anumite organisme intră în apă, moluștele, de exemplu însă pot apărea alte probleme legate de directiva UE privind nitrații. Compactarea, de exemplu, este o problemă sezonieră. Există ani foarte umezi când există aceste probleme de compactare. De multe ori trebuie arat pământul în profunzime pentru a face față problemelor care apar. De aceea eu zic că nu e nevoie de ecocondiționalitate. Domnul Giovanni Lavia a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e vorba de o problemă foarte complexă. Bineînțeles, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Eu consider că situația este foarte diversă în funcție de climă și de condițiile de mediu în care se face analiza situației solurilor. Nu cred că fenomenul poate fi analizat decât um, la nivel global. Deci, și cred că trebuie să fie analizat și din punctul de vedere al schimbărilor, schimbărilor climatice și raportelor dintre schimbările climatice și agricultură, pentru că în regiunile meridionale ale Uniunii Europene fenomenele sunt foarte diferite de cele din nord, e nevoie de mai multă apă, resursele apă sunt uh, de calitate din ce în ce mai proaspăt, altfel spus, uh, apele sunt din ce în ce mai sărate și duc la un proces de sterilizare a solurilor. Deci, iată, este un uh, proces ciclic și trebuie să avem o viziune globală pentru ca politicile de investiții să permită realizarea unor structuri care să uh, permită o apărare a resurselor pe care le avem de dispo la dispoziție, de exemplu, apă. Pentru a avea politici agricole globale care să permită um, să se păstreze solurile, dar și ceilalți, ceilalți factori de producție. Acum are cuvântul domnul John Schleiner. Și Dezbaterea se va încheia după această intervenție. That's okay. Thank you, uh, President. Uh, just a couple of points. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E un subiect foarte dificil. Nu e ușor de găsit soluții. Și mi se pare că în uh, Europa problemele sunt specifice de la țară la țară, inclusiv probleme de eroziune a solurilor și trebuie să se țină cont de practicile agricole relevante în fiecare regiune în parte. De aceea cred că soluția trebuie să fie luată la nivel național mai degrabă decât uh, la nivelul Uniunii Europene și trebuie să vedem uh, cum se pot lua soluții adaptate la condițiile locale. Condițiile din uh, vestul uh, Scoției, de unde vin eu, sunt diferite de condițiile din Spania. Acolo climatul este mai uscat decât în Scoția. Deci unul ar spune că soluțiile trebuie identificate la nivel național mai degrabă decât la nivel european. Mulțumesc. Acum, înainte de a da cuvântul experților din partea Comisiei pentru a răspunde, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte pe o temă atât de importantă cum este conservarea solurilor, care este la fel de importantă și se, uh, există paralele între această temă și uh, cea a schimbărilor climatice pe care o vom aborda cât de curând. Uh, este foarte important ca politica agricolă comună să aibă legitimitatea necesară în ochii tuturor cetățenilor. Cei care consideră că politica agricolă comună trebuie să continue și după 2013, subiectele cum sunt mediul, conservarea solurilor, capacitatea de a gestiona resursele naturale în mod mai atent, bunăstarea animalelor și așa mai departe, după părerea mea, toate aceste aspecte ne privesc pe toți, pentru că numai prin această legitimizare, pentru ca pacul să supraviețuiască, putem spera ca și pe viitor Uniunea Europeană să poată să, susține la, să susține la fel de mult uh, politica agricolă. Acum dau cuvântul domnilor Gai și Montanarela pentru a răspunde la întrebări, dacă doresc. Mulțumim, domnule președinte. Doresc să răspund rapid la întrebările uh, foarte concrete care ne-au fost puse. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră foarte pozitive în legătură cu multe lucruri pe care le-am abordat în acest studiu. Mi s-au pus întrebări în legătură cu impactul uh, folosirii pesticidelor în uh, cadrul uh, sistemului uh, agricol uh, cu Eh, conservarea solurilor. Am menționat studii care au demonstrat eh, efectele pozitive ale agriculturii care permite conservarea solurilor asupra biodiversității în soluri, dar bineînțeles lipsesc eh, date pe termen lung în legătură cu folosirea acestor tehnologii pe perioade mai lungi. Deci, bineînțeles, trebuie să se facă studii mai departe pentru a clarifica efectele pe termen lung ale acestor tehnologii. S-a pus o întrebare în legătură cu agricultura intensivă, pe care nu am abordat-o în mod direct, pentru că noi am studiat practici și sisteme agricole care pot să permită conservarea solurilor, mai ales împotriva eroziunii. De asemenea, folosirea terenurilor uh, folosite uh, în alte scopuri uh, înainte, uh, se observă de asemenea că în anumite zone, um, anumite terenuri agricole sunt folosite altcum uh, pentru, sunt împădurite. Dau cuvântul colegului meu pentru a răspunde la alte întrebări. S-a pus întrebarea în ce măsură sunt necesare politici? Este o decizie care trebuie luată ținând cont de diferitele posibilități și diferitele opțiuni pe care le avem și în cadrul studiilor noastre de caz arătăm cât este de important ca aceste probleme să fie abordate la nivel local, național sau chiar subnațional, regional, deci. Întrebarea se pune în ce măsură Uniunea Europeană trebuie să coordoneze aceste eforturi. S-a menționat deseori ecocondiționalitatea în ambele direcții și cred că această ecocondiționalitate a permis să se dea prioritate problemei solurilor, să se dea importanța cuvenită conservării solurilor și uh, S-a pus astfel întrebarea la ce, în ce măsură aceste lucruri trebuie făcute la nivel local și în ce măsură la nivel european. Iată o problemă care trebuie discutată și în continuare. Important este că se discută despre aceste lucruri și că agricultorii sunt conștienți și ei de aceste lucruri, că trebuie să aibă grijă de soluri, Atât putem spune deocamdată. Mm, vă mulțumesc pentru celelalte observații uh, și reacțiile dumneavoastră pozitive. Bine, cari colegi, se siamo... Dragi colegi, dacă sunteți de acord, trecem acum la punctul 4, agricultura europeană și schimbările climatice. Un alt subiect foarte important uh, pentru comisia noastră și, după cum spuneam și mai devreme, agricultura nu face parte doar din problemă, ci și din soluție. Înainte de a da cuvântul lui Stefan Lefol, trebuie să vă spun că am cerut autorizația pentru a face în cadrul comisiei noastre un raport de inițiativă, chiar dacă Comisia pentru Mediu a ridicat obiecții la această solicitare, limitând rolul nostru la un simplu aviz, dar noi insistăm, ținând cont de ceea ce tocmai am spus, și anume de importanța ca aceast, și această comisie să aibă un raport de inițiativă în legătură cu schimbările climatice și politicile agricole. Și acum dau cuvântul lui Stefan Le Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, discutat uh, imediat despre proiectul SOCO și trebuie să spun că observațiile făcute sunt corecte trebuie să existe o oarecare marjă între nivelul european, nivelul național și chiar cel regional și local. Însă discutăm despre un subiect care ne pune în fața întrebării în calitate de responsabili uh, pentru agricultură, responsabili politici, responsabili uh, profesioniști, întrebarea cum facem, având în vedere că există schimbările climatice, pe de o parte, și pe de altă parte există agricultura și industria agroalimentară. Agricultura, în ansamblul ei, cum poate participa la răcirea planetei, după cum spunea Jose Bove? sau, în orice caz, la limitarea încălzirii climatice, care poate să ducă la consecințe grave. Și se știe deja, pentru că în anumite locuri pe planetă se înregistrează precipitații foarte puternice, care duc la probleme cu solurile și, de asemenea, există secete în multe zone ale globului. Și nu doar în țările din sud Asta voiam să spun. Nu neapărat doar în Andaluzia sau în Italia, conform experților din uh, grupul uh, interguvernamental de studiere a problemelor climatice, peste 30-40 de ani Franța va avea un regim climatic mediteranean. Cred că e cazul să ne punem, deci, unele întrebări. Cum poate participa agricultura la lupta împotriva schimbărilor climatice? Există două piste Prima ar fi ca agricultura să nu mai producă ea însăși gaze cu efect de seră. Este prima pistă. Cum să facem pentru ca agricultura să își diminueze producția de gaze cu efect de seră? Avem consumul de energii fosile, consumul de petrol, care este important astăzi, de asemenea oxizii de azot, care sunt generați uh, de uh, lucrările de arat, uh, munca solului în general și creșterea animalelor. Metanul, care este un gaz cu efect de seră de 14 sau 20 de ori mai nociv decât carbonul. Prima întrebare pe care trebuie să o punem este, deci, cum putem să diminuăm producerea acestor gaze care participă la încălzirea, încălzirea climatică? A doua întrebare vorbim despre agricultură, vorbim despre ființe vii, despre materie vie care participă la stocarea carbonului și deci la diminuarea procentului de gaze cu efect de seră din atmosferă. Și un prim element ar fi să nu se elibereze carbonul deja stocat, de unde importanța conservării solurilor. Element extrem de important. Repet, 70 de miliarde de tone de carbon sunt în soluri și avem tot interesul să rămână acolo și să continuăm să fixăm carbon în soluri. Și asta prin producții care favorizează producția de fotosinteză. Cu cât se acoperă mai mult un sol, cu atât se uh, stochează dioxid de carbon. Al doilea element, și eu unul vreau să fie integrat în agricultură, este pădurea, tot ceea ce ține de pădure. Este ceea ce se numește un puț de carbon. Copacii fixează carbonul, îl păstrează și nu îl eliberează decât atunci când consumăm copacul respectiv pentru încălzire, de exemplu. Și știm foarte bine că despădurirea continuă, nu în Europa, însă în alte țări ale lumii, Indonezia, Amazonia, despădurile continuă și au un impact asupra încălzirilor climatice. Deci dacă sintetizez, dacă vrem să luăm în considerare schimbările climatice în agricultură, trebuie pe de o parte să limităm emisiile de gaze cu efect de seră în agricultură și pe de altă parte să contribuim la fixarea carbonului prin practici agricole care permit acest lucru. Sunt cele două elemente care sunt importante pentru mine. Și aș adăuga un al treilea element care mi-a fost sugerat de reprezentanții Comisiei. Putem de asemenea să adaptăm agricultura la noile condiții climatice, să ne adaptăm la secetă, să modificăm anumite plante pentru ca ele să reziste mai bine la stresul hidric. Sunt tot atâtea elemente care trebuie de asemenea luate în considerare. Și termin cu un element esențial, problema biodiversității. Vorbim tot timpul despre biodiversitate. În secolul 20 și 1, 70% din biodiversitatea agricolă și domestică, nu vorbesc despre biodiversitatea naturală, ci despre cea agricolă și domestică, a dispărut. Și ca atare, și din acest punct de vedere trebuie să ne punem întrebări. Ca să favorizăm biodiversitatea, trebuie să dezvoltăm modele de pro- producție uh, cum ar fi rotația culturilor, diversitatea varietăților, moduri de producție, de cultură care să favorizeze biodiversitatea. Și biodiversitatea în agricultură <coughs> duce și la diversificarea produselor agricole care pot fi valorificate pe piață și ca atare la o valoare adăugată, suplimentară. Pentru a rezuma încă o dată, Trebuie să identificăm toate modelele de producție care permit diminuarea consumului de energie fosilă, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, toate modelele de producție care permit fixarea carbonului și să se limiteze producția de gaze cu efect de seră și, al treilea punct, agricultura trebuie să contribuie la menținerea biodiversității. și ceea ce spunea domnul președinte, agricultura să fie un element social care face parte din răspunsul pe care îl dăm la problema schimbărilor climatice. Este ceea ce va justifica și pe viitor existența unei politici agricole comune. Vă mulțumesc! Ah. Mulțumim lui Stefan. Acum uh, începem dezbaterea pe această temă foarte importantă. Mai întâi, doamna Olson. Olson, madame. Tack, herr ordförande, och tack, föredragande. Nu är vi in... Mulțumesc, domnule președinte. Probabil Acum trebuie să abordăm cele două elemente principale din punctul de vedere al agriculturii prezentului și viitorului. Este de datoria noastră să spunem că trebuie să se facă ceva dacă dorim ca agricultura, creșterea animalelor, agricultura și terenurile să fie protejate trebuie acum să inițiem procesele necesare pentru ca cetățenii să înțeleagă că agricultura nu trebuie să fie un țape spășitor responsabil uh, pentru schimbările climatice și uh, încălzirea climatică. Din potrivă, agricultura trebuie să permită să rezolvăm aceste probleme enorme cu care ne confruntăm. Nu trebuie să acceptăm că toate aceste probleme legate de schimbările climatice uh, sunt datorate agriculturii. probabil uh, anumite uh, terenuri uh, care erau cultivabile în trecut vor deveni aride și poate anumite boli, boli se vor răspândi pentru că mai ales în nordul Europei, iernile vor deveni mult mai calde trebuie să se reducă emisiile, um, mai ales uh, emisiile de metan și de dioxid de carbon uh, și trebuie să contăm pe cercetare. După părerea mea, astăzi încă nu există nici uh, o soluție suficient de bună um, nimeni nu ne poate spune care sunt cantitățile de dioxid de carbon sau de azot uh, care se regăsesc în atmosferă, pentru că mai ales dioxidul de azot este de 30 de ori mai periculos decât dioxidul de carbon și nu avem date în legătură cu aceste emisii. Crește fotosinteza, și poate astfel s-ar uh, putea absorbi o parte importantă din dioxidul de carbon, dar rămâne de rezolvat uh, o problemă subliniată de întreaga lume a cercetării, probleme legate de pesticide și alte chimicale. Problema este că astăzi cei care uh, fac cercetare nu beneficiază de o independență adevărată. Avem nevoie de o cercetare în, uh, pentru a se obține pesticide care să nu fie adevărate otrăvuri. Agricultura poate să uh, devină aproape independentă din punct de vedere al energiei. Deja se folosește uh, motorină, ecomotorină, combustibil eco-diesel și putem folosi și mai bine elementele pe care le avem la dispoziție. Dacă există um, voința politică necesară, aceste lucruri uh, pot fi realizate. trebuie da să se um, observe dacă prin schimbarea proceselor uh, se va putea captura mai mult uh, dioxid de carbon, astfel se va putea produce bioenergie uh, și electricitate într-un în mod ecologic la nivel local fără a transporta această energie uh, pe distanțe mari. Dar nu trebuie să. Deci, ceea ce trebuie să reținem este că probabil agricultura este um, răspunsul uh, cel mai uh, direct pe care îl avem la dispoziție pentru rezolvarea acestor probleme. Are cuvântul acum domnul Hashwood. Interest. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului raportor pentru prezentarea atât de interesantă. Sunt de acord cu domnul Le Foll. Schimbarea climatică e o mare provocare pentru agricultură. Și faptul că și agricultura este una din problemele care duc la schimbare climatică, acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Însă să nu uităm că agricultura poate veni și cu soluții. Iar acest lucru duce la un potențial enorm pentru acest sector. Să nu uităm de asemenea că va fi nevoie de noi locuri de muncă pentru a hrăni populația. Știm că, pe de-o parte, trebuie să facem față schimbării climatice, să acoperim și nevoile populației și echilibrul nu este ușor de atins. Din punct de vedere legislativ, bineînțeles, legislația ar trebui să fie ultimul recurs, însă eu cred că soluția vine în primul rând din cercetare și dezvoltare. Și aș vrea ca raportorul să vorbească despre faptul că, în mod regretabil, resursele financiare de cercetare și dezvoltare s-au redus foarte mult. De aceea ar trebui să cerem guvernelor să acorde mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare pentru a ajuta acest sector. Vă mulțumesc. Domnul George Leinen, mulțumesc. Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Ashworth. Domnul Le de asemenea, a vorbit despre schimbarea climatică și sunt uh, de acord cu dumnealui. lui E clar că schimbarea climatică este una din principalele provocări în agricultură, agricultura care duce la probleme, dar poate duce și la soluții. Să nu uităm de asemenea și problema legată de creșterea animalelor și emisiile de metan de la animale. Trebuie să venim cu niște măsuri de atenuare în acest sens. Din câte știu eu, Noua Zeelandă a venit cu câteva măsuri uh, în acest sens pentru a reduce cu 10% emisiile de metan de la animalele rumegătoare. Trebuie să încercăm să găsim soluții, deoarece să găsim o soluție pentru a capta acest metan emis de animale. De asemenea, să reducem de asemenea și energia folosită în agricultură, deoarece 1% din energie este folosită în agricultură, prin producția de îngrășăminte, de pesticide. De aceea trebuie să dezvoltăm culturi care să poată crește cu mai puțini factori de producție și pentru asta e nevoie de acțiunea guvernelor pentru a dezvolta noi culturi care să aibă mai puțin nevoie mai, să aibă nevoie de mai puțin azot, de mai puține pesticide. Din păcate, însă, în momentul de față, doar companiile comerciale sunt cele care fac cercetare în acest domeniu și nu guvernele. De aceea e important ca guvernele să financeze cercetarea și dezvoltarea în uh, acest domeniu pentru a, aduce, pentru a ajunge la măsuri de atenuare în uh, sectorul creșterii animalelor și în ceea ce privește culturile. Sper că în raportul dumneavoastră vă veți concentra pe această necesitate de a avea mai multă cercetare și dezvoltare în sectorul agricol în următorii ani. George Martin Oshley. George. Ja, ich darf dem Berichterstatter Herrn Lefol ganz herzlich danken. Er hat hier ganz viele wichtige Themen. Mulțumesc. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului care a abordat uh, o serie de probleme importante. Îl pot asigura că noi vom oferi sprijinul. Agricultura este foarte afectată de schimbarea climatică, însă să nu uităm, de asemenea, că agricultura duce la schimbarea climatică. Agricultura consumă foarte multă energie, deoarece consumă foarte mult combustibil, însă și pentru că duce la utilizarea de combustibili secundari. Deci trebuie să ținem să avem în vedere toate aceste elemente pentru a putea reduce schimbarea climatică. Și atunci când se definesc obiectivele de combatere și de reducere a schimbării de schimbare climatică, ar trebui să luăm în calcul agricultura. Agricultura este de asemenea un sector care ar trebui să își reducă emisiile. Aș vrea acum să mă refer la două elemente. În primul rând, metanul metanul și alte gaze care nu au fost avute în vedere și care au o strânsă legătură cu intensificarea agriculturii. Cu cât agricultura este mai intensificată, cu atât se folosesc mai mulți factori de producție, mai multe îngrășăminte, ceea ce duce la producția, la emisiile de metan, dar și de azot. Să nu uităm de asemenea ce se întâmplă și cu produsele agricole care sunt transportate pe întreg continentul. Trebuie impozitat costul transportului pentru a putea evita aceste probleme. Domnul Des a spus că problemele nu sunt în Uniunea Europeană, ci mai ales în America Centrală și America de Sud. Da, însă noi suntem responsabili, deoarece dacă e să analizăm care este situația culturilor de soia în America de Sud, uh, vedem că această soia de acolo este folosită, este cultivată acolo pentru ca noi să folosim această soia la rândul nostru ca factor de producție în Uniunea Europeană. Deci este răspunderea noastră. Deci această soia o folosim noi pentru a hrăni animalele. Să vedem de asemenea faptul că aceste proteine de origine vegetală de multe ori eh, reprezintă un circuit nefast. De aceea e nevoie de mai multă cercetare, avem nevoie de un material empiric pentru a putea justifica orientările viitoare ale agriculturii în Europeană pentru a vedea ce modele de comportament și ce obiective trebuie să stabilim pentru a combate schimbarea climatică. Vă mulțumesc, domnul Jose Bove are cuvântul. Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu Martin și cred că e important să luăm în calcul suprafața pe care o utilizăm pentru a produce soia. Pentru cele 50 de milioane de tone pe care le importăm în Europa, pentru aceste 50 de milioane e nevoie de 22 de milioane de hectare. Deci o mare parte a problemei noastre agricole este externalizată. Deci nu putem soluționa problema schimbării climatice dacă nu luăm în calcul modificarea structurii de creștere a animalelor și problema originii proteinelor vegetale pe care le folosim noi în Uniunea Europeană. Deci o problemă fundamentală, mai globală, care include și problema rotației culturilor. O altă problemă importantă menționată de mai multe persoane, metanul. Cred că există un potențial enorm de reutilizare a acestui gaz la nivel de exploatări sau de comuni- autorități uh, locale. În Germania, de exemplu, s-au făcut foarte multe în acest domeniu, în Austria la fel, există multe țări care au întârziere și de aceea în domeniu există un potențial foarte mare, dar nu neapărat uh, la nivel de, exploatari de exploatații uh, mari, ci mai degrabă în cadrul unor exploatații mai mici, de familie, de structura este mai mică. Un alt lucru important. Ceea ce privește clima. Agricultura care se va face va trebui să se schimbe. Însă intervine și o altă problemă, semințele care pot fi utilizate. Și problema nu ține doar de tehnologie, ci de faptul că e nevoie de o cercetare participativă și trebuie să se uh, analizeze evoluția semințelor. Deci, prin cercetarea științifică am putea vedea că există o soluție mai adaptată la evoluția climatică și anume producția de semințe de către agricultori la nivel de exploatare. Un alt coleg a cerut cuvântul, domnul George, domnul Leon, domnul Agnew. Eu am o problemă. Din 98 încoace temperatura a scăzut Poate că nu vrem să recunoaștem acest lucru. Avem într-adevăr așa mari probleme? În februarie 2008 am fost în India și am văzut acolo cum persoane de vârsta mea de 60 de ani vedeau pentru prima oară zăpadă cu ochii lor. Anul trecut, în regiunea mea, estul Angliei, a nis de șase ori. Ca niciodată. Să vedem acum problema gazelor cu efect de seră. În primul rând e problema vaporilor de apă, problema pe care nu o putem soluționa. Da, ce facem cu gazele cu efect de seră? Facem multe, însă cu vaporii de apă nu prea facem nimic. În ceea ce privește dioxidul de carbon, mă întreb dacă mulți știu că acesta reprezintă 0,09% din atmosferă. În trecut a fost mult mai uh, mare concentrația de dioxid de carbon. E nevoie de dioxid de carbon, am nevoie de acest dioxid de carbon pentru ca plantele să crească. Metanul acum. Știți care este concentrația acestuia? 0,00002%. Nu foarte mult, nu-i așa? Și majoritatea este produs de organisme pe fundul mării, deci nu neapărat de animale. Acum, ce se întâmpla a, în urmă cu 150 de ani pe platoul african? Era plin de rumegătoare. În ceea ce privește azotul. Într-adevăr, am putea folosi mai puțin dacă folosim biotehnologii. Însă, cei mai mulți de această comisie cred că o astfel de metodă este negativă. În ceea ce privește importurile de soia, am putea să producem mai multă proteină vegetală aici, în Europa, prin biotehnologie. Deci putem adapta semințele de soia pentru ca soia să crească aici și atât am avut de spus și mă bucur să văd că eu sunt excepția la regulă. Foarte bine. Eh, elnök úr. föl arra a figyelmet, hogy eh, miközben... Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că este important să facem economii de energie. Și trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru în toate procesele. Iată ce spunem aici uh, atât de des. Pe de altă parte, guvernul maghiar nu a putut ajunge la un acord cu Comisia Europeană și pentru a um, folosi fondurile europene așa cum trebuie pentru a, um, permite, a se permite crearea de surse de energie regenerabilă și în Ungaria aceste două elemente nu sunt, uh, aceste politici nu sunt sprijinite decât din alte surse, altele decât uh, fondurile europene, mai ales în ceea ce privește agricultura și uh, industria transformatoare a alimentelor. În ceea ce privește bugetul pentru după 2013, o parte importantă a acestuia trebuie să fie acordată energiilor regenerabile și tehnologiilor care permit să se facă economii de energie. Foarte des votăm reguli care duc la creșterea cantității de energie folosite în agricultură. De exemplu, pentru asigurarea bunăstării animalelor, e nevoie de mai multă energie. Deci, cred că pe viitor nu mai trebuie să votăm acte legislative care să necesite uh, sporirea energiei folosite în uh, aceste domenii. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Des are cuvântul. Mulțumesc uh, eu, în general, sunt foarte prudent când vorbim despre acest subiect, pentru că în ultimii 2000 de ani au apărut deseori schimbări climatice, dar în trecut existau camerele de, camerele de televiziune pentru a uh, Uh, permite aceste dezbateri înflăcărate um, pentru a filma um, aceste evenimente. De exemplu, uh, inundațiile din 1300 uh, au fost foarte importante și atunci nu s-a dat vina pe schimbările climatice. Uh, apar inundații pur și simplu pentru că plouă prea mult. Acest lucru este valabil astăzi, cum era valabil și în trecut. Și dacă ne uităm la cotele apelor uh, unor fluvii sau râuri, uh, nu cred că putem spune că acum ele sunt mai ridicate decât în trecut. Bineînțeles, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a avea la dispoziția noastră cât mai mult uh, timp de aici încolo resursele care sunt combustibilii uh, fosili. Bineînțeles, agricultura nu este vinovată de toate cele. Agricultura poate să contribuie um, la scăderea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă. S-a spus uh, că se pot face economii de 60.000 de litri în 10 ani. Um, Astăzi am găsit uh, o sursă alternativă de încălzire, deci fără aceste emisii. Aș cere comisiei să facă un studiu pentru a răspunde la întrebarea următoare. Care este cantitatea de biomasă disponibilă și care este cantitatea de nutreți disponibilă? Se pare că doar 3% din uh, producția actuală de biomasă este folosită și 97% din această biomasă putrezește pur și simplu și dioxidul de carbon uh, care ar fi, a fost fixat uh, este uh, eliberat din nou în atmosferă. Deci, cred că trebuie să acționăm pentru a folosi lemnul în construcții, pentru a fixa astfel carbonul pentru zeci de ani de zile. În țara mea există case de lemn uh, care sunt în picioare de 400 de ani încoace, deci iată care stochează carbonul uh, timp de secole și astăzi nu se mai folosește lemnul, chiar dacă acesta ar permite să fixeze mult dioxid de carbon. Uh, Cred că aceasta este calea care trebuie urmată. Sunt de acord cu uh, colegii care spun că trebuie să se continue eforturile de cercetare pentru a permite agriculturii să contribuie în mod constructiv la lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că purtăm o dezbatere cu privire la realitatea schimbărilor climatice, dacă nu cumva acestea sunt de fapt uh, rezultatul unei schimbări ciclice a climei. Cred că trebuie să avem în vedere câteva lucruri în ceea ce privește agricultorii. În Irlanda de Nord, majoritatea exploatațiilor sunt relativ mici sunt uh, proprietatea familiilor și majoritatea agricultorilor consideră că au datoria să protejeze mediul înconjurător. Vor să transmită mai departe practici durabile și un mediu uh, bun. Generațiile își transmit una alteia pământul și uh, pământul este considerat prețios, uh, un bun care trebuie menținut și pe viitor. Această comisie ar trebui, cred, să se concentreze asupra două lucruri. Un aspect este diferitele moduri de producție folosite, nu numai în Europa, ci și în uh, alte zone. În Irlanda de Nord, industria lactată se bazează pe consumul de iarbă și nivelul de metan este altul decât dacă s-ar folosi metode mai intensive. Deci cred că este important să comparăm practicile la nivel național. Oricare ar fi rezultatul discuțiilor care se poartă aici, ar trebui să ne amintim că ele nu trebuie să fie pretextul pentru mai multă birocrație și mai multe reglementări. dacă s-ar face modificări majore în actualul context care este deja dificil, agricultorii ar fi în mare dificultate. Deci trebuie să avem o abordare pragmatică și nu trebuie să folosim aceste discuții drept pretext pentru alte directive. Trebuie să fim foarte prudenți atunci când adoptăm reglementări care afectează agricultorii. Vă mulțumesc! La parola... Foarte bine, mulțumesc. A cerut cuvântul colegul sau colega Oninichka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To niezwykle ważny dokument i oczywiście... Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna Putem discuta la nesfârșit dacă schimbările climatice uh, sunt cauzate de intervenția oamenilor sau nu, dar ce contează este că agricultorii au de suferit de pe, urmile, de pe urma lor uh, și uh, trebuie să vedem cum putem să-i ajutăm. Mulți uh, fermieri astăzi au probleme de aprovizionare cu apă, probleme legate de gestionarea uh, apelor reziduale, uh, ale um, gunoiului uh, de fermă și așa mai departe. Este important să recunoaștem uh, faptul că agricultura se află pe primul plan în uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Și trebuie să vedem uh, cum uh, putem planifica viitoarea agricolă comună din acest punct de vedere. Într-adevăr, e nevoie de studii, de cercetare, uh, dar trebuie de asemenea, ținând cont de situația actuală, să profităm încă de pe acum de rezultatele cercetării pe care le avem la dispoziție să ne gândim cum am folosit până acum fondurile europene în dezvoltarea rurală pentru a spori, de exemplu, uh, suprafața împădurită. Care a fost influența acestor fonduri la nivelul ajutorelor pentru agricultori și cum s-a permis până acum Uh, agricultorilor să lupte împotriva schimbărilor climatice. Iată de ce analiza acestor documente uh, este atât de importantă și este important ca aceste analize să aibă um, consecințe pozitive asupra viitorului politicii agricole comune. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul acum doamna Delange. Um, Mulțumesc, domnule președinte. 60% din produsul național brut vine dintr-o producție care se află sub nivelul mării în țările de jos, în țara mea. Și nu știu dacă există foarte mulți deputați în această comisie care să trăiască așa cum trăiesc eu, la șase metri sub nivelul mării. Deci atunci când trăiești la 6 metri sub nivelul, nu te interesează neapărat uh, tot felul de dezbateri uh, filozofice despre sexul îngerilor, de exemplu, așa cum avem noi în uh, ceea ce privește schimbarea climatică. Ceea ce mă interesează pe mine este ca agricultura, în această dezbatere, în uh, țara mea, să nu mai fie considerată ca un fel de țapi spășitor. Deci mulți spun că dacă nu mai mâncăm carne, nu o să mai avem probleme legate de schimbarea climatice. 20, să nu uităm de asemenea că în jur de 23% din alimentele pe care le consumăm noi ajung la coșul de gunoi. E o abordare cam redusă, după părerea mea. În ceea ce privește amprenta de carbon, Există un lanț de supermagazine, Tesco, care își are propria definiție a amprentei carbonice. Și în fiecare supermagazin Tesco există o metodologie proprie de calculare a acestei amprente. Eu cred că ar trebui să existe, de fapt, o singură definiție, o definiție comună și mi se pare că e periculos să vedem cum toate lanțurile de supermagazine vin cu definițiile lor proprii care nu se bazează practic pe nimic. Un alt lucru, utilizarea dioxidului de carbon ca materie primă. E drept că pentru sere, de exemplu, dioxidul de carbon ar putea fi ceva foarte interesant. Uh, serele ar putea folosi excedentul de energie pe care îl au pentru a-l injecta în rețelele de distribuție energetică. Însă marile firme de energie spun că nu sunt interesate de acest um, de, a, de această tehnică. S-a spus de asemenea că există o amenințare asupra biodiversității. Noi avem instrumente pentru a menține biodiversitatea. Avem directiva păsări, avem uh, directiva habitat. Sunt niște instrumente, din păcate, foarte statice. Există niște zone rigide și nu se ia în calcul contextul. Să nu uităm că schimbarea climatică afectează biodiversitatea și afectează uh, habitatul. Însă, directivele noastre și legislația noastră nu sunt suficient de flexibile pentru a lua în calcul, de exemplu, faptul că rutele migratorii ale animalelor s-au schimbat. Erau animale care nu traversau munții Pirinei, de exemplu, păsări care nu traversau Pirinei. Există păsări care acum nu mai emigrează și rămân iarna în sudul Suediei. Vom încheia acum această discuție prin intervenția domnului Iajibovski. Voicevkovski, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Să încercăm să înțelegem exact despre ce e vorba. Mi-aduc aminte că în, uh, și în mandatul trecut vorbeam tot timpul despre această încălzire climatică, acum vorbim despre schimbările climatice. Deci, iată, am trecut de la uh, încălzirea globală la schimbările climatice, de la climate warming la climate change și poate că într-o bună zi, poate peste 5 ani, vom vorbi despre răcirea globală, având în vedere că uh, pentru prima dată indienii au văzut zăpadă. Eu nu sunt climatolog, nu uh, sunt expert. Uh, unii afirmă că aceste schimbări climatice au loc și spun că este din vina omenirii, iar alții spun că aceste afirmații sunt nefondate. Și domnul Des a spus că întotdeauna uh, au apărut schimbări climatice, clima s-a schimbat fără ca uh, oamenii să um, influențeze aceste fenomene, iar acum influența omului este neglijabilă asupra acestor evenimente climatice. Uh, dacă poate ar fi bine să discutăm aceste lucruri eh, bazându-ne pe anumite cunoștințe, pentru că poate vorbim de lucruri care uh, nu sunt demonstrate țara mea uh, are de suferit uh, de pe urma regulilor introduse pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. De exemplu, în industrie trebuie reduse emisiile de dioxid de carbon cu 30% și e nevoie de investiții importante pentru acest lucru. Deci ni se cer tot felul de, uh, de investiții, atât în industrie cât și în agricultură, pentru a reduce emisiile și uh, cu siguranță uh, agricultorii vor accepta cu greu aceste investiții și sunt sigur că nu doar în țara mea se va întâmpla acest lucru, pentru că uh, nu cu foarte multă vreme în urmă, în multe sate din țara mea nu erau tractoare, deci nu se putea vorbi despre emisii. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, comisiei, care dore, reprezentantul comisiei dorește să intervină, acum după acest tur de orizont cu puncte de vedere și sensibilități foarte diferite, cu siguranță putem spune că tema, subiectul uh, legat de schimbările climatice este unul de resortul uh, comisiei noastre, pentru că problema schimbărilor climatice este strâns legată de viitorul agriculturii. Uh, agricultura care face parte din această problemă și din soluție, după cum a spus cineva. Și noi vom avea, putem avea o contribuție inteligentă și Stefan Le va propune un, un raport și va încerca să ofere o soluție acceptabilă tuturor. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei, reprezentanta Comisiei. Um... First of all, from the Commission side, I would... Mulțumesc. Aș vrea să vă spun în numele Comisiei că ne bucurăm să aflăm că există această propunere de raport și, bineînțeles, veți uh, avea și comentarii din partea Comisiei în lumina evaluării politicii agricole comune. Există două documente de lucru pe care le-am prezentat anul acesta. Unul se referă la adaptarea agriculturii la schimbarea climatică și cel de-al doilea document la posibilitățile existente pentru atenuarea efectelor schimbării climatice în agricultura europeană. Cele trei aspecte care leagă agricultura de schimbarea climatică și care au fost deja subliniate au fost uh, analizate în aceste două documente – în primul rând, există niște schimbări inevitabile ale climei care au fost observate și care vor continua și care vor afecta foarte mult sectorul agricol. Nu atât uh, încălzirea care va mai dura până să se facă văzută, ci există o tendință care va afecta agricultura. Va exista o volatilitate mai crescută, risc mai mare de pierdere de culturi. E o tendință care se află în creștere. În ceea ce privește adaptarea, Comisia și-a prezentat cadrul general de acțiune în Cartea Albă pentru Adaptare, o, cu abordare cross, ă, transsectorială, document ă, însoțit de un raport special pentru agricultură. Fermierii nu vor, bineînțeles, ca cei de la Comisia Europeană să le spună cum să-și adapteze practicile la schimbarea climatică. E vorba de munca lor de zi cu zi. Însă, ne-am dat seama că, cel puțin pe termen mediu, există anumite schimbări care pot fi anticipate și fermierii nu au cum să se adapteze singuri. De aceea este important schimbul de experiență pe care îl încurajează comisia. Sunt importante cunoștințele pe care le poate pune la dispoziție comisia la nivel local și regional. Deci e un cadru de cooperare care poate fi folositor. În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul agricol. E adevărat, din păcate, că E adevărat că agricultura nu este principalul vinovat, emisiile au scăzut din 1990 încoace, acum sunt la un nivel sub nivelul emisiilor din industrie și transporturi, însă e clar că agricultura este un sector care emite astfel de gaze. Există și niște obiective pentru reducerea emisiilor de la comisie și agricultura va fi inclusă mai ales dacă la Copenhaga vom ajunge la o înțelegere care ne va permite să creștem nivelul de reducere a emisiilor Principalul mesaj pe care dorește să-l transmită Comisia în documentul de lucru prezentat, uh, care va fi prezentat în această toamnă la reuniunea informală a ministrilor de agricultură este că e nevoie de măsuri care să combine durabilitatea cu un nivel uh, adecvat de productivitate în agricultură. E nevoie de niște măsuri de pe urma cărora să câștige ambele părți. Există modele de sinergii care ne pot ajuta să ne adaptăm, cum ar fi măsurile prezentate în cadrul studiului privind conservarea solurilor. Deci e nevoie de studii privind practicile agricole existente care pot duce la atenuarea efectelor schimbării climatice. De exemplu, sequestrarea, captarea de carbon sau uh, creșterea rezistenței agriculturii europene în fața problemelor viitoare. În ceea ce privește politica agricolă comună, Comisia a spus în mai multe documente că structura actuală a PAC a dus la reducerea de emisii de, de gaze cu efect de seră. De exemplu, în cadrul ecocondiționalității există mai multe aspecte care au dus la reducerea de emisii și care au înlesnit măsurile de adaptare, directiva privind nitrații, de exemplu, și ecocondiționalitatea ne-au ajutat să reducem emisiile. De asemenea, există legislație privind protecția pășunilor și măsuri de protecție a solurilor. Lucru care înlesnește adaptarea în multe domenii. De asemenea, în structura actuală a PAC există stimulente în cadrul programelor de dezvoltare rurală, prin care statele membre pot alege măsurile cele mai potrivite situației uh, lor pentru a se adapta la schimbarea climatică și pentru a-i atenua efectele. Dacă va fi nevoie, se vor stabili anumite limite, anumite constrângeri prin mecanismul de condiționalitate. Aceasta este o abordare. Cealaltă, cealaltă abordare este oferirea de stimulente. Acestea sunt principalele orientări pe care le putem avea. Însă ce contează este să găsim un echilibru corect între cele două orientări posibile. În ambele documente pe care le-am uh, prezentat, am uh, subliniat faptul că avem nevoie de informații suplimentare. Trebuie să știm exact ce fel de practici sunt uh, nocive și ce practici sunt pozitive de exemplu, să vedem care este situația captării carbonului. De asemenea, nu se știe prea mult despre toate practicile și nu se știe și despre ceea ce se face la nivel regional. E nevoie de o analiză a tuturor practicilor la nivel local și regional. În cadrul cooperării dintre statele membre trebuie activate de asemenea sindicatele și asociațiile de agricultori, trebuie transmise cunoștințe practice agricultorilor printr-un sistem, de exemplu, de consiliere, la care ne-am putea gândi. Vă mulțumesc! Bine, ringrațiamo Mulțumesc, mulțumim reprezentantei Comisiei pentru această analiză și cu siguranță vom mai avansa uh, pe acest subiect atât de important, uh, care de altfel este discutat și uh, în alte parlamente și în Congresul American se discută același subiect în Comisia pentru Agricultură și se calculează până și creditele în carbon pentru agricultură, de care trebuie să țină cont în comparație cu alte sectoare mai poluante. Pentru înainte de a trece la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi, e vorba de uh, prezentarea procedurii de codecizie. Domnul Le dorește să ia cuvântul. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și doresc să spun că noi, la Comisia pentru Agricultură, trebuie să, ține cont, să ținem cont de ceea ce s-a adoptat la nivel european. Acum, înainte de Copenhaga, trebuie să spunem că toate guvernele au adoptat o linie de acțiune adoptată și de Parlamentul European pentru ca Uniunea Europeană să devină un model în domeniul reducerii emisiilor de efect de seră și cred că acest raport se înscrie în această perspectivă și nu putem să nu ținem cont uh, de ceea ce uh, a obținut asentimentul uh, tuturor, tuturor guvernelor și asentimentul Parlamentului European. Uh, deci, ținând cont de ceea ce a spus Comisia, atât în legătură cu proiectul pe tema conservării solului, cât și în legătură cu schimbările climatice și agricultura, uh, este important noi să nu ne dăm doar părerea, ci să avem, avem o adevărată poziție în acest uh, pe aceste subiecte. Mulțumesc lui Stefan pentru uh, că a subliniat aceste lucruri și, după cum spuneam, înainte de a trece de la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea procedurii de codecizie, vă rog să fiți atenți un moment pentru că trebuie să dau din nou cuvântul comisiei. E vorba de o nouă propunere de act legislativ în ceea ce privește laptele. E vorba deci de o, pro, o propunere pentru a modifica organizația comună de piață unică. Deci, uh, Comisia ne va spune ce a hotărât uh, în ceea ce privește laptele și, în acest scop, dau cuvântul acum Uh, domnului de Destel. La. Please. Grazie. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt doresc să vă spun că propunerea adoptată de Comisie se înscrie în cadrul celorlalte măsuri aplicate deja în domeniul laptelui și uh, în cadrul propunerilor făcute Consiliului și propunerea pe care o ducem la, în atenția dumneavoastră include două măsuri. Prima măsură, în contextul restructurării Deocamdată avem uh, o bază juridică în cadrul Organizației Comune de Piață Unice uh, să cumpărăm cote pe care le punem în rezervă și apoi le folosim în scopurile restructurării. Propunem acum ca aceste cote care rămân în rezervă pe 31 martie, acestea să nu fie folosite pentru compensarea compensării acordate fermierilor care și-au despăsit cotele, după cum știți, întotdeauna la sfârșitul anului se oferă o compensare între agricultorii care au uh, depășit cotele, deci trebuie să ținem cont de cantități și rezerve. Deci dacă aceste cantități cresc uh, în cadrul uh, programului de restructurare, dacă aceste cantități nu sunt folosite timp de 2 ani, se vor putea plăti mai devreme anumite taxe care pot fi folosite și ele în scopuri de restructurare. Astfel, agricultorii nu vor mai fi încurajați să-și depăsească cotele. Vor fi chiar descurajați să-și depășească cotele. A doua măsură este introducerea laptelui și produselor din lapte în cadrul uh, articolului 186, care permite Comisiei să ia măsuri urgente dacă apar situații de crize pe piață. Am văzut că în criza actuală a laptelui, Comisia n-a avut la dispoziție decât uh, instrumente limitate pentru a interveni și de aceea dorim să introducem ca și laptele să fie introdus în domeniul de aplicare al articolului 187 pentru a putea reacționa mai repede, interveni mai repede. Iată, domnule președinte, ceea ce propunem și ar fi foarte bine dacă Parlamentul ne-ar putea transmite avizul său cât de repede pentru ca Consiliul să adopte aceste măsuri în noiembrie sau decembrie. Vă mulțumesc! Puțin atenție, vă rog, pentru ca și procedura să fie clară. Comisia ne cere un aviz urgent în legătură cu aceste propuneri. Deci, primul lucru care este important acum este să fixăm pentru lunea viitoare după plenară o ședință extraordinară a Comisiei pentru Agricultură pentru a putea hotărâ între noi dacă acceptăm sau nu această solicitare a Comisiei uh, în urgență. Pentru că Parlamentul în plenară uh, trebuie să spună da sau nu în această solicitare. Deci, lunea viitoare, după plenară, va avea loc o ședință extraordinară a Comisiei noastre pentru a hotărâ ce uh, vom face marți dimineață. Nu vom deschide acum dezbaterea, dar e evident faptul că Comisia a anunțat anumite măsuri legislative de care ne bucurăm. Cu siguranță vom avea puncte de vedere foarte diverse. Vom discuta aceste puncte de vedere lunea viitoare la Strasbourg Vă invit, deci, să vă gândiți fiecare pentru a pregăti această ședință care va avea loc în același timp cu Consiliul de Ministri de luna viitoare de la Luxemburg, pe 19 octombrie, deci. Este de asemenea evident și pot spune acest lucru Comisiei în numele nostru al tuturor, este evident că așteptăm din partea Comisiei să ne explice mai pe larg ce dorește să facă în mod concret în momentul în care dorește să, folosești, să folosească articolul 186, așa cum uh, tocmai ne-ați spus sunt sigur că majoritatea noastră mm, vom fi de acord să includem și laptele în uh, uh, cadrul de aplicare al articolului 186, dar pentru a ne da acest acord dorim să știm concret ce are de gând să facă comisia în momentul în care va putea interveni direct și în acest sector, fără Uh, a cere intervenția Consiliului și este foarte important ca marți, când ne vom, uh, vom da avizul pozitiv sau negativ în procedură urgentă, este foarte uh, important să avem deja orientare din partea Comisiei în legătură cu modul concret în care dorește să folosească aceste noi prerogative. Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva din sală să ia cuvântul, bineînțeles poate să o facă, dar, după cum am spus, vom dezbate aceste lucruri lunea viitoare la Strasburg. Vă rog, domnule Capula Santos. Domnule președinte, eu sei că este nu e un moment de debate, nu vă... Domnule președinte, știu că nu este momentul potrivit pentru o dezbatere, însă aș vrea să îi pun o întrebare comisiei, pentru că există contradicții. Dacă trebuie să acționăm asupra um, ofertei, măsurile duc la creșterea producției. Nu înțeleg de ce Comisia crede că ar trebui să acționăm asupra ofertei și în același timp uh, propune o creștere anuală a cotelor. Nu mi se pare că sistemul acesta care împiedică redistribuirea cotelor este compatibil cu creșterea anuală a cotelor. Mi se pare că este o contradicție. Ci sono altri interventi? Mulțumesc, Luis. Domnul Jair. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte, äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că luna viitoare vom avea suficient timp pentru a discuta în detaliu propunerea Comisiei. Aș vrea să spun mai multe lucruri. La unul dintre ele s-a referit și vorbitorul meu. Trebuie să fim capabili să apărăm aceste măsuri în ochii contribuabililor. Dacă creștem oferta prin creșterea cotelor, pe de-o parte, și pe de altă parte permitem statelor membre să cumpere aceste cote, vor fi probleme. E foarte greu să explice așa ceva celor care nu sunt implicați în sectorul agricol în Europa. În al doilea rând, în estul Germaniei avem prețuri mai mici decât în vestul Germaniei și aceasta pentru că noile landuri din Germania au uh, profitat de aceste măsuri într-o mare măsură. Și e, clar că practicile din Germanie vor fi afectate în mod uh, negativ. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să discut uh, această chestiune în detalii însă aș vrea să spun câteva cuvinte despre abordare și procedură. Cred că o să discutăm despre această chestiune luni și marți uh, se va vota în plenară. Dacă spunem da, marți, termenul pentru depunerea amendamentelor este miercuri și se va vota în plenară joi. Acesta este calendarul. Foarte bine. Cred că situația este clară pentru toată lumea, dar Martin Austin dorește să ia cuvântul. Dar, repet, vom discuta aceste lucruri lunea viitoare la o ședință extraordinară care va avea loc în același timp cu Consiliul pentru Agricultură de la Luxemburg. Deci, Acum uh, vă rog să luați cuvântul doar în legătură cu chestiuni de procedură. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș prefera să am mai multe informații. Aș vrea să vă amintesc că Parlamentul va primi prerogative suplimentare odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. și cel mai bine este să purtăm o discuție amănunțită luni. Însă ar fi fost util să obținem încă de pe acum informații suplimentare. Grazie, Martin. Importante. José Bové vă aggiunge... Mulțumesc, Martin. Este important ceea ce ai spus. José Bové dorește să adauge ceva. La, prop... la comis... Comisia ne propune două măsuri o măsură tehnică care există în sistemul cotelor și articolul 186. Martin a propus să obținem explicații cu privire la articolul 186, însă, ca și colegul meu, mă miră faptul că ne spuneți că există instrumente tehnice pentru a rezolva problemele cu producția, ori până acum șase luni nu erau instrumente Consiliul de Ministri săptămâna viitoare nu a putut să facă niciun anunț. E o problemă serioasă și aș vrea să obținem elemente tehnice. Ați menționat unul, există și altele. Ce facem cu persoanele care ies la pensie? Ce facem cu volumele uh, aferente acestora? Cred că nu putem să abordăm această chestiune fără să vorbim despre reechilibrările care se fac în Europa. Astăzi există țări care nu au capacitatea de a produce pentru a-și acoperi nevoile. Ala el diritto di parola, madame. Doamna Matioare, cuvântul, vă rog. De preciziune sur l'article. Eu doream precizări în legătură cu articolul 186, domnule președinte, din partea comisiei. Vă mulțumesc. Imediat, domnul George Lyon, după care din nou reprezentanta comisiei domnul George Lyon. Un lucru simplu. Ni se poate garanta faptul că vom uh, primi informațiile la timp pentru a le putea studia? Problema este că informațiile nu au fost transmise comisiei la timp pentru ca noi să le putem studia și să putem lua o decizie în cunoștință de cauză. Deci ni se poate garanta că vom primi aceste informații în timp util? Uh, pentru a le putea analiza așa cum trebuie? George și tuturor, aș vrea să vă precizez un lucru. La această reuniune extraordinară a Comisiei noastre pentru Agricultură de la Strasburg, luni după amiază, vom cere, bineînțeles, să ni se dea informații ulterioare. E clar că doamna comisar nu va putea veni, doamna Marian Fischerberg va fi la Luxemburg, la Consiliul de Ministri însă vom cere să vină reprezentanții ai Comisiei Europene pentru a ne putea da mai multe informații. Deci noi acum cerem aceste informații la această dezbatere, însă o vom face și într-un mod mai detaliat, printr-o scrisoare pe care eu o voi scrie doamnei comisar. În ceea ce privește articolul 186, îi dau cuvântul comisie pentru a-i răspunde doamnei Matiu, după care vom trece la următorul punct. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Quickly, um... Mulțumesc, domnule președinte. Să fiu clar, există un temei juridic pentru cote. Articolul 75. Până acum, cantitățile lăsate în rezervă, deci pe 31 martie, când am început, în momentul în care începeam să analizăm uh, situația cotelor, deci aceste cote erau luate în calcul pentru a-i compensa pe fermieri. Deci acum se spune să nu se mai folosească aceste cote. Instrumentul de restructurare a existat întotdeauna. Există situații în care fermierii vor um, plăti o suprataxă la început care va fi folosită pentru restructurare. În ceea ce privește acum articolul 186, depinde de ce fel de criză vorbim și despre măsurile și de măsurile pe care le putem lua. Deocamdată nu avem un temei juridic pentru stocuri private la diferite produse, cu excepția untului pe această, în conformitate cu organizația comună a pieței unică. Deci am putea folosi articolul 186 ca element uh, de completare. Quindi... Bineînțeles, ceea ce a spus domnul Vestel este foarte important și Sper că în raportul pe care îl va adresa Direcției sale generale după această dezbatere, uh, să vorbească despre interesul uh, comisiei noastre față de ceea ce Parlamentul a votat în plenară cu o majoritate foarte largă, atât uh, în ceea ce privește propunerea de text legislativ, cât și în rezoluție. De aceea este foarte important ca aceste dorințele noastre să fie luate în considerare. Și dacă bine am, am înțeles, articolul 186 este un instrument care poate să permită tocmai să se țină cont de ceea ce a cerut Parlamentul. Vă mulțumesc, vom discuta mai mult lunea viitoare uh, la ședința noastră extraordinară la care sper să participe și reprezentanții Comisiei. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte observații, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi E vorba de prezentarea procedurii de codecizie. Este un uh, punct uh, important uh, cu verități didactice. După acest rezultat pe care l-am a fost obținut în Irlanda în legătură cu tratatul, vom beneficia de codecizie în practică. După Știrea bună de sâmbătă trecută că președintele Poloniei a semnat tratatul de la Lisabona, a mai rămas doar uh, președintele Republicii Cehe să semneze acest tratat. Dar oricum, noi trebuie să începem să ne pregătim pentru punerea sa în aplicare și tocmai pentru a fi pregătiți și pentru a conștientiza ceea ce va aduce pentru această comisie Uh, punerea în practică în mod formal a codeciziei este foarte important uh, să înțelegem exact câtă importanță va da această procedură hotărârilor noastre. De aceea am cerut uh, persoanei care se ocupă de cost decizie în Parlament, domnul Klaus Bayer, să ne facă o scurtă prezentare care și acum uh, vi se distribuie um, o broșură care există deja în toate limbile sau în majoritatea limbilor Uniunii Europene și este foarte important uh, să fim conștienți în timp util de prerogativele noastre suplimentare care ne vor fi oferite de Tratatul de la Lisabona. Are cuvântul domnul Klaus Bayer. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman, for the opportunity to speak today in front of the Mulțumesc domnule președinte, pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a prezenta foarte pe scurt procedura de codecizie. Cu voia dumneavoastră, repet foarte pe scurt principalele caracteristici ale acestei proceduri, după care trec la schimbările care vor interveni după adoptarea, de la, adoptarea tratatului de la Lisabona, care sperăm că va intra în vigoare în curând. Președintele a v-a atras atenția asupra faptului că am redistribuit o broșură cu privire la procedura folosită în Parlament. Vă atrag atenția și asupra anexei. În anexă găsiți toate documentele re relevante, codul de conduită, regulamentul și așa mai departe. Aș vrea mai întâi să indic principalele caracteristici ale procedurii. Procedura de codecizie este singura procedură legislativă în cadrul căreia Parlamentul și Consiliul se află pe picior de egalitate, a fost introdusă în 1993 prin tratatul de la Maastricht și se aplică la ora actuală la circa jumătate din uh, domeniile politice ale Uniunii Europene. Prevede trei lecturi însă un dosar poate fi uh, concluzionat în toate etapele, în prima lectură, în a doua sau în a treia lectură și vom vedea ceva mai târziu că se încheie adesea dosare în prima lectură. Regulile jocului sunt uh, puțin diferite în uh, prima și a doua lectură față de în a, doua, în a treia lectură și și mai diferite față de procedura din uh, uh, Comisia de Conciliere. În prima lectură nu există termene. Parlamentul și Consiliul pot să reflecteze cât doresc. Diferența față de prima și a doua lectură este că în a doua lectură Parlamentul are nevoie de majoritate absolută. La ora actuală, 369 de deputați care să voteze pentru un anumit amendament. Deci pragul pentru a adopta un amendament în a doua lectură este mult mai ridicat decât în primă lectură. O altă diferență este admisibilitatea amendamentelor. În a doua lectură există limite în ceea ce privește amendamente și aceste limite nu sunt dictate de către tratate, ci de către regulamentul de procedură al Parlamentului. Spuneam mai devreme că a treia lectură este foarte diferită de prima și a doua lectură, aceasta pentru că în a treia lectură tratatul prevede procedura de conciliere, care este un fel de ultimă șansă pentru a se ajunge la un acord în a treia lectură, dacă nu s-a ajuns până atunci. Tratatul prevede întrunirea ale Comitetului de Conciliere, este vorba despre o reuniune la care participă delegația Parlamentului și delegația Consiliului, Coreperul, și doar în a treia lectură se întâlnesc acele două, aceste două instituții politice. Cum sunt folosite la ora actuală aceste faze ale procedurii? Vedeți uh, pe slide ne interesează în special ultimul grafic cu privire la ultima legislatură, vedem că peste două treimi din dosare, 72%, au fost finalizate în prima lectură și doar 22% au ajuns în a doua lectură. Deci marea majoritate au fost finalizate în prima lectură. Dacă comparați cu ce s-a întâmplat în legislaturile precedente, constatați un trend foarte clar și motivul pentru această evoluție spre o finalizare în prima lectură este pozitiv și anume faptul că instituțiile au mult mai multă încredere unele în altele, încep să poartă discuții și negocieri într-o etapă foarte uh, timpurie, și, în sfârșit, instituțiile sunt din ce ce mai familiarizate cu această procedură. Principalul avantaj este că se economisește foarte mult timp. Durează în medie 16 luni pentru a se ajunge la un acord în primă lectură, 16 luni de la prezentarea propunerii de către comisie până la publicarea în jurnalul oficial. Și este puțin chiar și după standarde naționale. Cu atât mai mult cu cât lucrăm într-un uh, context uh, multilingv. Deci orice propunere făcută de comisie plus uh, amendamentele dumneavoastră trebuie traduse în toate limbile. Și cu toate acestea se finalizează dosare în 16 luni. Avantajul este că suntem mai rapizi, însă, mai ales în a doua parte a legislaturii, au uh, apărut o serie de voci critice în Parlament care au afirmat că aceste acorduri în primă lectură nu sunt suficient de transparente. Pentru cei care urmăresc procesul de luare a deciziilor la nivelul uh, european, este greu de urmărit evoluția unui text uh, atunci când acesta se adoptă în primă lectură. De asemenea, parlamentele naționale spun că au dificultăți în urmărirea uh, procesului de adoptare a deciziilor, având în vedere că acestea sunt adoptate atât de rapid. Iată de ce, în 2007, uh, s-a instituit un grup de lucru în uh, Parlamentul European, condus de Roth Berend, un grup care a analizat inclusiv procedura codeciziei și felul în care ar putea fi îmbunătățită. Grupul de lucru a propus un fel de cod de conduită pentru negocierile care se poartă în prima lectură și în a doua lectură. Codul de conduită a fost integrat în regulamentul de procedură al Parlamentului, care a intrat în vigoare în luna iulie. Este un document destul de recent, se aplică doar de câteva luni și de aceea voi spune câteva cuvinte despre acest cod de conduită. Principalul lui scop este de a crește transparența procedurii. Filozofia grupului de lucru a fost că va crește transparența dacă se vor purta negocieri în uh, trilog și în strânsă cooperare cu comisiile parlamentare. Aceasta înseamnă că comisiile parlamentare, care de altfel se reunesc uh, în public, trebuie să fie informate în privința diferitelor etape ale negocierii. Codul de conduită stipulează de asemenea că Comisia parlamentară decide dacă se poartă negocieri în privința unui anumit dosar, Comisia hotărăște cine se duce la negocieri, dacă se duce raportorul, însoțit sau nu de raportorii din umbră. De asemenea, Comisia Parlamentară hotărăște uh, cum anume se primește feedback-ul toate acestea pentru a crește transparența în interiorul Parlamentului și pentru toți cei care urmăresc activitatea parlamentară. În uh, aceeași broșură găsiți textul acestui cod de conduită în anexa D. Înainte de a ajunge la tratatul de la Lisabona, dați-mi voie să vă dau câteva cifre din uh, ultima legislatură în total, 454 de dosare, distribuția a fost uh, foarte diferită, Envi a fost uh, comisia care s-a ocupat de cele mai multe dosare în codecizie, Agri a avut, a avut 5 decizii, 5 dosare, în domeniul uh, statisticilor și uh, siguranței alimentare. Aceste date s-ar putea schimba foarte mult în actuala legislatură dacă s-ar uh, adopta tratatul de la Lisabona. Ce aduce tratatul de la Lisabona? În primul rând se modifică numele procedurii. În loc de codecizie se va numi procedura legislativă ordinară. Articolul 294 a fost de asemenea reformulat pentru ca Parlamentul și Consiliul să fie pe picior de egalitate. Nu se mai vorbește despre avizul Parlamentului în primă lectură, ci despre poziția Parlamentului în primă lectură. Și ce este important este că procedura ca atare nu s-a schimbat, uh, cerințele cu privire la majoritate rămân aceleași, termenele rămân aceleași și lecturile rămân aceleași. Însă se schimbă actorii. Parlamentele naționale au un rol în procedura legislativă prin prevederea legată de controlul de subsidiaritate. Parlamentele naționale au 8 săptămâni pentru a reacționa la o propunere dacă consideră că această propunere a Comisiei nu respectă principiul subsidiarității. În funcție de câte parlamente reacționează la o propunere, există diferite scenarii, uh, intervin acele catonașe galbene sau oranj, în cazul în care majoritatea parlamentelor naționale consideră că propunerea Comisiei nu respectă principiul subsidiarității și dacă fie Consiliul, fie Parlamentul urmează această opinie, propunerea nu mai este avută în vedere. Intervină, intervine deci controlul de subsidiaritate. O altă modificare este legată de regimul uh, comitologiei, este regimul în care se adoptă măsurile de aplicare. Tratatul de la Lisabona prevede trei ierarhii de norme. Există actele legislative care sunt adoptate de legislatori, însă există și actele delegate și actele de implementare. Actele delegate sunt acele acte în privința cărora Parlamentul și Consiliul deleagă anumite măsuri Comisiei, însă în același timp Parlamentul și Consiliul au un drept de veto în cazul în care nu sunt mulțumite de propunerea Comisiei. Actele de implementare sunt uh, acte care sunt uh, delegate în privința măsurilor de aplicare uh, statelor membre și Comisia poate adapta măsurile. Cadrul uh, necesar pentru aceste noi acte mai trebuie decis între cele trei instituții după intrarea în vigoare a tratatului, însă în orice caz vor juca un rol important. Cea mai importantă schimbare în tratatul de la Lisabona este sfera de acoperire, bineînțeles, a procedurii de codecizie. Pe viitor, practic, toate domeniile politice cheie vor fi uh, guvernate de această procedură și se prevăd excepții doar pentru câteva domenii foarte sensibile, cum este impozitarea, anumite aspecte legate de politica fiscală, politica externă și politica de securitate, în total, procedura legislativă ordinară se va aplica la 85 de uh, domenii politice față de 44 în prezent. Găsiți uh, detalii în broșură ce înseamnă aceasta pentru Parlament și pentru comisii. Parlamentul și comisiile vor avea mult de lucru în dosarele de codecizie, Comisia pentru Agricultură, Comisia pentru Pescuit, Comisia pentru Comerț Internațional și Comisia pentru Libertăți Civile, în special, vor avea un volum de muncă mai important. Comisiile vor avea un rol important, deci și vă urez succes în uh, munca care vă așteaptă. Închei aici uh, prezentarea și uh, rămân la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, secretarului uh, general uh, Klaus Bayer pentru aceste informații. Vă invit pe toți să studiați cu atenție această broșură pentru a afla mai multe în legătură cu ceea ce ne-a spus secretariatul. Încheiem aici ședința. Vă amintesc că lunea viitoare ne întâlnim la Strasbourg într-o ședință extraordinară după plenară și apoi pe 9 și 10 noiembrie. Încheiem aici. 5 minute pauză și îi rog pe coordonatori să fie prezent.